Bien, je vous invite à gagner vos... Vă rog să luați loc. Et j'ouvre notre séance de... Începem uh, ședința Comisiei de Bugete. Dacă nu există obiecții la ordinea de zi, o considerăm adoptată. Dragi colegi, știu că o mare parte dintre colegii noștri nu au putut să sosească la Bruxelles pentru că aeroportul de la Bruxelles, aeroportul principal, aeroportul Zaventem, abia a început uh, să opereze, ceea ce ne amintește tragedia din 22 martie, când a avut loc acest atentat, atentat terorist, dublu atentat, la Zaventem și, în apropiere de noi, la o stație de metrou care se află în apropierea sediului Comisiei. Uniunea Europeană a fost lovită în inima sa și uh, regatul Belgiei în mod uh, cu totul și cu totul uh, special. Și cred că va trebui să ne obișnuim să trăim cu această amenințare teroristă. De asemenea, mai cred că va trebui să îmbunătățim cooperarea între serviciile polițienești, între serviciile de informații și trebuie să recunoaștem că e nevoie de această punere în comun a informațiilor și a schimbului de informații pentru a preveni uh, astfel de riscuri. De asemenea, uh, condoleanțele noastre se uh, adresează familiilor celor 35 de persoane decedate și ne gândim de asemenea la cei 300 de răniți care toată viața lor vor trebui să trăiască cu uh, consecințele acestei uh, agresiuni barbare și vă propun să păstrăm un moment de reculegere în uh, memoria victimelor, în semn de compasiune și de solidaritate cu anturajul și familia lor. vous remercie. Mulțumesc. Je veux vous rendre compte des décisions. Aș dori să vă transmit acum deciziile adoptate cu ocazia reuniunii coordonatorilor care tocmai a avut loc. În primul rând, s-a ajuns la un acord pentru a redacta un aviz pe marginea raportului INI, uh, inițiativa europeană Differences, Grupul PPE a dorit să numească raportorul pentru acest raport din proprie inițiativă, colegul uh, González Pons. De asemenea, am ajuns la un acord cu privire la propunerea colegului Gaier, raportorul nostru permanent uh, cu privire la bugetul agențiilor, pentru a întocmi un studiu referitor la costul lipsei de agenții din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, cât ar costa statele membre și Uniunea Europeană dacă anumite agenții nu ar uh, mai uh, funcționa. Și poate că ar putea să ne mai punem și întrebarea dacă anumite agenții europene nu ar putea permite statelor membre să facă câteva economii bugetare în situația în care câteodată mențin în mod uh, artificial agenții la nivel național. Acum aș dori să dau cuvântul raportorului permanent José Manuel Fernández, este raportor pentru bugetul general 2016 uh, în legătură cu primul proiect de buget rectificativ al anului. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de buget rectificativ are uh, ca scop uh, să uh, reacția în fața unor situații de urgență în Uniunea Europeană în baza articolului 122.1 uh, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care prevede participarea Parlamentului European uh, sau implicarea lui în astfel de proceduri. E temeiul juridic. Și iată, avem de-a face cu un prim buget rectificativ pentru anul 2016. În Uniunea Europeană ar fi trebuit deja să avem un instrument care să ne permite să facem față unor astfel de uh, situații dificile. Mă refer mai ales la catastrofele umanitare, uh, Uh, când apar nevoi umanitare pe teritoriul Uniunii Europene. Uh, avem uh, un instrument pentru a face față catastrofelor umanitare în afara Uniunii Europene. Am avea nevoie însă și de un astfel de instrument pe teritoriul Uniunii Europene. Deci credem că acest fond nu ar trebui să fie limitat uh, pe 3, 3 ani, ar trebui să existe în mod uh, permanent și uh, ar trebui să poată fi folosită de fiecare dată când e nevoie. Să nu uităm că avem un astfel de fond care este folosit doar în cazul catastrofelor naturale, ori noi credem că am avea nevoie de un instrument care să poată să fie folosit în situația în care solidaritatea Uniunii Europene se face uh, simțită. Deci, uh, în situațiile în care trebuie să luăm uh, măsuri concrete. Sigur că în lipsa unui astfel de instrumente trebuie să avem o reacție, iar Comisia propune în acest proiect de buget rectificativ să existe o alocare bugetară de la rubrica 3 82,2 milioane de euro pentru creditele de plată, iar pentru 2016 se uh, prevede mobilizarea 300 de milioane de euro în acest sens, respectiv pentru a face față nevoilor umanitare pe teritoriul Uniunii Europene. Și de asemenea, ar trebui ca în 2016-2017 uh, să fie 200 de euro, deci în total 700, aproximativ 700 de milioane de euro. Bineînțeles, deocamdată e vorba doar de uh, mm, uh, criza sau de urgențele legate de uh, criza refugiaților. Și încă o dată ne dăm seama că Uniunea Europeană uh, reacționează în loc să preîntâmpine. Înainte acestui uh, prim buget uh, rectificativ s-a spus că Centrul European de Lupta Terorismului uh, din cadrul Europon ar trebui să fie sprijinit și s-a prevăzut credite de angajamente și de plată în valoare de 200 de milioane de euro, care ar trebui să fie reafectate pentru a garanta situația pe plan intern. Bineînțeles, având în vedere situația extrem de urgență, urgentă, uh, aprobăm acest uh, proiect uh, de buget rectificativ, dar lansăm o serie de avertismente Comisiei. De exemplu, am dorit ca Parlamentul să fie mai mult implicat și să existe un cadru juridic și bugetar durabil în care Parlamentul să fie implicat. Bineînțeles, având în vedere uh, nevoile extrem de urgente și de acute, am avea nevoie de un instrument uh, specific care să poată fi mobilizat oricând, uh, um, să care să funcționeze în cadrul în interiorul cadrului financiar multianual și, de asemenea, va trebui să prevedem marjele necesare. Ar trebui să folosim, de exemplu, marja pentru situații neprevăzute și în interiorul acestei marje să uh, identificăm uh, sumele uh, necesare, deci uh, 100 de milioane de euro, de exemplu, pentru a avea o reacție cât mai urgentă și mai promptă. Însă, pe de altă parte, credem că trebuie să intervenim și în amonte. Deci trebuie să recunoaștem că ar trebui să avem un mecanism care să ne permită să uh, intervenim pe plan umanitar în Europeană. Uh, sper că pe viitor acest mecanism să nu fie folosit doar pentru trei ani, ci să fie, poată fi folosit uh, oricând e nevoie. Așa cum spuneam, um, solidaritatea, de solidaritate trebuie să dai dovadă, nu doar uh, să o proclami. Uh, criza refugiaților vizează întreaga Uniune Europeană, e o problemă, o Uh, o problemă de omenie și cred că e uh, nevoie să luăm uh, acțiuni rapide. Și de aceea am făcut această propunere. Ați primit raportul meu care prevede mobilizarea rapidă a acestui ajutor umanitar. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor general. Deci, raportorul general este pentru această propunere, care are consecințe și asupra bugetului 2017. Domnul Gaier. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui José Manuel Fernández, care ne-a prezentat un raport excelent, atât de bun încât socialiștii nu vor depune niciun uh, amendament, un lucru care va accelera, desigur, procedura de adoptare a acestui raport. În uh, în bugetele actuale avem suficiente fonduri pentru ca cei 160.000 de refugiați despre care au discutat statele membre să poată fi transferați în uh, diferitele state membre, ca această măsură de realocare să poată fi finanțată. Știm foarte bine că lucrurile nu se desfășoară atât de repede cât ne-am dori uh, noi toți și este evident că nu toate fondurile vor fi cheltuite în acest an. Deci este, uh, propunerea lui Jose Manuel este una foarte uh, rezonabilă și se va regăsi și în viitoarele bugete. Și aș dori să sprijin în mod expres două puncte, câteva puncte. În, uh, în momentul în care am discutat acest raport, eu am avut o, uh, o întrebare legată de temeiul juridic și poate întrebarea mea nu a fost uh, greșit interpretată. Nimeni, nici eu nu am dorit să pun sub semnul îndoielii temeiul juridic ales de comisie. Eu consider că uh, este nevoie, avem nevoie de acest instrument și este foarte bine că Comisia Europeană a venit cu această propunere pe care eu, de fapt, o salut. Însă, cred că ar trebui să avem la baza acestui instrument financiar un regulament și nu o directivă. Din acest punct de vedere, sunt, uh, sunt de acord cu José Manuel. Nu ar trebui să transformăm această cerere o premisă fără de care să nu fim de acord cu cheltuirea, cu aprobarea acestui uh, instrument și uh, acest lucru uh, se va regăsi și în propunerea mea de uh, raport pentru bugetul 2017 voi cere și cu această ocazie uh, Comisiei Europene să vină cu o propunere care să se bazeze pe un regulament și nu pe o directivă, pentru că astfel sunt clarificate mult mai bine toate elementele importante pentru noi, obiectivele pe care le avem prin acest instrument, modul în care urmează să fie cheltuiți banii, uh, modul în care putem să controlăm cheltuirea acestor fonduri și așa mai departe. Și mai am o altă întrebare adresată Comisiei. Am luat această decizie fundamentală în Uniunea Europeană de a transfera 160.000 de refugiați în interiorul Uniunii Europene. Dacă nu mă înșel, am convenit uh, de asemenea cu Turcia, am căzut de acord asupra unui număr de 72.000 de refugiați care urmează să fie luați din Turcia. Și aș dori să știu care este legătura între uh, cele două cifre, între cei 160.000 și cei 72.000. Uh, uh, cei 72.000 uh, de refugiați urmează să fie parte a celor 160.000 deja discutați deja, care ar urma să fie transferați în toate statele Uniunii Europene, sau ce se va întâmpla, nu cred că cei 72.000 72 de refugiați din Turcia vor uh, rămâne doar în statele vecine cu Turcia. Uh, sau, uh, ce, deci, este vor de cei 72.000 de refugiați fac parte din cifra inițială de 160.000 sau sunt suplimentari față de aceștia? Pentru că, în funcție de răspunsul la această întrebare, impactul bugetar va fi diferit. Domnul Colmel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt cu totul uh, de acord cu antevorbitorul meu. În primul rând, aș dori și eu să mulțumesc domnului Fernandez și din punctul meu de vedere, acest raport este excepțional. Se ocupă, pe de o parte, de dimensiunea de urgență legată de acest uh, instrument și uh, Uh, pe de altă parte, insist asupra elementelor esențiale pentru noi și aș dori să, mai, să insist, așa cum a făcut-o și domnul uh, Gaier. Dincolo de faptul că trebuie să punem la dispoziție foarte repede fonduri pentru a face față acestei probleme, trebuie să clarificăm pe plan european cum urmează să arate în mod practic acest ajutor. Și domnule Gaier, nu sunteți singurul care aveți aceste întrebări și nici eu nu înțeleg toate lucrurile. Și tocmai de aceea avem nevoie cât mai repede posibil de o transparență maximă. Astăzi începe punerea în aplicare a acordului convenit cu Turcia și eu nu înțeleg foarte clar, foarte clar Um, unde vor ajunge refugiații um, luați, uh, luați din Turcia și despre ce um, număr discutăm de ce număr, câți refugiați urmează să fie preluați din Turcia. Și în acest context, eu cred că avem nevoie de un plan detaliat care să ne arate care sunt costurile, care sunt fondurile pe care le vor primi statele care urmează să primească acest, acești refugiați. Obiectivele trebuie să fie definite mai clar, deci din acest punct de vedere uh, raportul este unul extraordinar, însă uh, ca deficiență aș dori să menționez aceste elemente legate de punerea aplicare a acestui uh, plan. Mulțumesc, domnul Maragal. Aș dori să ne exprimăm sprijinul pentru propunerea domnului Fernandez. Și ținând cont de contextul în care ne aflăm, există foarte multe îndoieli și incertitudini legate de punerea în aplicare a acordului între Uniunea Europeană și Turcia. Ne confruntăm cu o situație urgentă și din acest punct de vedere, acest proiect de buget rectificativ uh, pare să fie răspunsul potrivit dacă va fi bine pus în aplicare. Așa cum s-a spus deja, sperăm că punerea sa în aplicare va fi uh, transparentă. Și aș dori să mă refer pe scurt la două aspecte. Cred că avem o nouă dovadă legată de necesitatea de a revizui cadrul financiar uh, multianual. Apar uh, noi responsabilități, uh, noi situații cărora trebuie să le facem față și această situație de urgență este un nou exemplu care susține argumentele Parlamentului European de revizuire, de modificare a cadrului financiar multianual. Am cerut deja de mai mult timp și în mod repetat revizuirea cadrului financiar multianual și acum trebuie să înțelegem care vor fi și consecințele asupra fondului dedicat uh, politicilor de uh, azil în uh, Uniunea Europeană. Um, discutăm despre um, realocarea fondurilor de la anumite rubrici la altele și este evident că va exista și un impact și asupra acestui uh, fond. Direcția Generală ECO din partea Comisiei Europene primește responsabilități uh, suplimentare și va trebui, cred, să monitorizăm îndeaproape uh, modul în care sunt cheltuiți acești bani. Mulțumesc. Domnul Depre. Uh, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit și eu ca și colegii mei pe prietenul nostru, Jose Manuel, pentru raportul său. Nu numai că este excelent, el abordează toate aspectele care deocamdată, și subliniez cuvântul deocamdată, trebuie uh, să fie luate în considerare. Aș dori să pun accentul în primul rând asupra unui uh, element uh, care nu este neapărat foarte important din punct de vedere bugetar, dar care are o mare însemnătate în contextul actual. E vorba de mijloacele suplimentare pentru Europol și mai ales pentru Centrul de Luptă împotriva terorismului, care a fost lansat doar la începutul anului. Și, domnule președinte, evenimentele tragice la care vă refereați arată cât de urgent este să Uh, stimulăm uh, schimbul de informații și acțiunile comune între statele membre. Spun acest lucru și pentru că faptul că regret că banii pentru Europol vin uh, de la Fondul European pentru Securitate Internă. Nu se face decât uh, un transfer de fonduri uh, dintr-o parte în alta. Nu e poate soluția ideală. Aș dori să mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, și colegilor care au dat dovadă de solidaritate față de Belgia, subliniind faptul că, din păcate, această tragedie nu îi afectează doar pe belgieni, nu se vorbește suficient. Există 17 persoane decedate din Belgia și restul uh, de alte naționalități și proporția este aproape identică și în ce privește răniții, deci uh, uh, dimensiunea europeană este evidentă și chiar internațională. Mă bucur de faptul că acest fond a fost creat, acest fond de urgență, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să precizăm anumite aspecte ce privește creditele necesare pentru așa numita resettlement și repartizarea. Uh, deci uh, s-au prevăzut mijloacele bugetare pentru fondul AMIF. Deci să nu ne facem iluzii în ce privește obiectivele fondului, dar Grecia se află într-o situație atât de urgentă încât 50.000 de persoane sunt blocate în Grecia, care nu se vor întoarce în Turcia pentru că au sosit înainte de data de 20 de martie și uh, care nu sunt dorite de nimeni și deocamdată și o situație rușinoasă, dar și dramatică, aceste persoane sunt blocate pe, în, în Grecia în condiții îngrozitoare. Și cred că e uh, un minimum de solidaritate față de, solidari- de Grecia pentru a o ajuta să face față acestei situații, al cărui uh, deznodământ încă nu-l uh, vedem profilându-se. În ce privește solicitările, pentru că și eu sunt uh, membru al Comisiei pentru Libertăți, în ce privește doleanțele colegului Comel, care a solicitat o evaluare precisă a numărului de persoane care urmează să fie repatriate în Turcia sau care vor veni din Turcia. Nu se poate. Nu se poate, pur și simplu. Ideea este să îi descurajăm pe migranții economici uh, să părăsească Turcia pentru a veni în Grecia. Pentru că toți cei care Uh, vor părăsi Turcia pentru a veni în Grecia după 20 martie urmează să fie trimiși înapoi în Turcia și primele vase uh, turcești au sosit astfel uh, în uh, Grecia și vor duce în Turcia candidați uh, la statutul de refugiat nu se poate ști numărul acestor persoane care vin din Grecia în Turcia, pentru că totul depinde de acordul 1-1 cu, cu cât vor exista mai mulți candidați la statutul de refugiați care vor sosi ilegal în Uh, Grecia și care vor fi trimiși în Turcia, cu atât mai mult, în virtutea regulii 1.1, va trebui uh, să preluăm o parte din acești refugiați care se află în Turcia. Deci nu putem să calculăm uh, numărul de persoane care vor sosi. E imposibil să prevedem um, volumul acestor fluxuri migratorii. Președintele, înainte ca aceste persoane să fie trimise în Turcia, ele vor fi înregistrate în Grecia, și se va vedea dacă e vorba de migranți economici care vor fi trimiși în Turcia, dar ceilalți. Deci dosarul lor de solicitare de azil a fost înregistrat, a trebuit să fie înregistrat în Grecia, da. În prezența unor ofițeri de legătură turci, ceea ce înseamnă că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să pună la dispoziția Greciei uh, suficient de colaboratori pentru a uh, face aceste înregistrări. Da, așa este, pentru că deocamdată situația este lentă, pentru că o mare parte din persoanele care au sosit în Grecia nu doresc să fie înregistrați astăzi pentru că doresc, uh, știu că vor fi repatriați. Deci vor să se alăture celor care au sosit înainte de 20 martie, să se, pri, să se pierdă în această mulțime și care se află în mai multe uh, regiuni, uh, mai ales uh, la granița cu Macedonia. Dispozitivul încet, încet începe să funcționeze, dar deocamdată funcționează foarte rău pentru că nu este operațional. Există tensiuni între cei care sunt, erau acolo și cei care sosesc. Ieri, de exemplu, au existat astfel de tensiuni de ciocnire între sirieni, afgani și pakistanezi și dacă statele membre nu pun la dispoziția Frontex personalul necesar pentru înregistrare și pentru administrarea acestor operațiuni de primire și de returnare, situația va degenera. Deci situația este mai mult decât urgentă. Mulțumesc. Domnul Colmel Doriți uh, să luați din nou cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, dragă domnule coleg Dupre, poate nu m-am exprimat suficient de clar în legătură cu dorințele mele detaliate. Nu îmi doresc o prognoză care să ne spună exact care va fi uh, situația până la sfârșitul anului sau ceva asemănător. Însă, Tocmai intervenția dumneavoastră este un, uh, un uh, argument foarte pertinent pentru mine pentru a cere mai multe detalii și un grad mai mare de transparență. Pentru că este inacceptabil să spunem că dacă ținând seama de faptul că situația este atât de uh, dificil de înțeles, nu reglementăm unde urmează să ajungă acest oameni aduși din Turcia, în ce țară, câți oameni și în ce țară cred că sunt elemente pe care trebuie să le clarificăm. Mulțumesc. Foarte bine, domnul Lomarzi a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, și eu să-l felicit, felicit pe domnul raportor pentru excelentul său raport, așa cum au făcut-o și colegii. Și acum, acestea fiind spuse, doresc să fac câteva observații. Mai întâi, doresc să Vă spun că suntem sceptici în legătură cu punerea în aplicare a acestui acord. Mai întâi, așa cum am spus-o de mai multe ori aici, considerăm că nu s-a manifestat suficientă solidaritate față de Grecia. Grecia nu a fost suficient sprijinită din punct de vedere bugetar de Uniunea Europeană și E un lucru bun, chiar dacă insuficient, că în sfârșit se găsesc soluții de urgență. Dar, acestea fiind spuse, eu cred că Uniunea Europeană astăzi găsește modalități de a aranja lucrurile pe aici, pe acolo, în mod imoral și într-un mod care nu e la înălțimea provocării considerabile cu care ne confruntăm. Iată, în acest caz, găsim o modalitate de a petici lucrurile, dar um, aceste soluții nu sunt la înălțimea provocărilor. Deci, sprijinul pe care îl aducem colegului Fernandez pentru raportul său foarte bun nu înseamnă că noi sprijinim modalitatea imorală în care se face față de Uniunea Europeană criza imigranților. Mulțumesc! Și pentru a vă răspunde la întrebări, dau acum cuvântul Comisiei. Calvinio. Doamna Calvinio. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și pentru minutul de reculegere pe care l-am ținut la începutul reuniunii, care arată că instituțiile europene împărtășesc durerea Belgiei. Instituțiile au fost și ele afectate, ca și Belgia, de evenimentele de acum două săptămâni în engleză. Vă mulțumesc um, pentru că mi-ați dat cuvântul, pentru că voi răspunde la câteva dintre întrebările care au fost puse în dezbatere, dar înainte de a o face, mai întâi doresc să mulțumesc foarte mult Parlamentului pentru sprijinul pe care l-ați manifestat astăzi față de această uh, inițiativă de a oferi asistență de urgență refugiaților refugiați uh, care se află mai ales în Grecia și care uh, vor beneficia rapid de o mobilizare urgentă a bugetului european. Mai întâi, unde vor merge aceste persoane? Domnul Găr și domnul Kellner au pus această întrebare. Deci ce se întâmplă cu acest program 1 la 1? Refugiații care vin din Turcia, unde vor merge ei în Uniunea Europeană? Punctul de plecare pentru a determina unde vor merge acești refugiați. Um, este angajamentul statelor membre de 18.000 de persoane în decizia Consiliului de pe 22 iulie. Deci statele membre atunci au căzut de acord unde vor fi relocate aceste persoane. Deci aceste 18.000 de persoane vor fi trimise în statele membre în funcție de angajamentele statelor membre de atunci, din iulie. Apoi, Comisia a propus o modificare la decizia de relocare de atunci pentru a permite relocarea încă 54.000 de persoane, um, conform unui acord voluntar. Deci, deocamdată nu vă putem da mai multe detalii acum unde vor merge acești oameni. Comisia a propus, deci, această modificare și după ce vor fi relocați primii 18.000, se va determina această a doua tranșă și dacă mai sunt nevoi suplimentare, va exista programul de relocare voluntară care va fi activat. Acesta a fost răspunsul la prima întrebare. Apoi, întrebați de unde vin fondurile. Apoi, aici doresc să clarific abordarea, abordarea noastră. Pornind de la AMIF, să nu credeți că noi nu ofeream asistență de urgență până când s-a creat acest uh, uh instrument. În primele luni știți foarte bine că am încercat să folosim fondurile din AMIF, care în mică parte erau folosite pentru asistența de urgență, deci să le folosim cât de mult posibil pentru asistența de urgență. urgență. Aceste fonduri nu au obiectivul de a fi folosite pentru ajutor umanitar, deci nu pentru a oferi uh, uh, alimente, medicamente, produse um, de uh, igienă și așa mai departe. Sunt folosit pentru transport, pentru infrastructuri, dar am încercat să folosim o parte cât mai mare din fondurile de urgență AMIF uh, din, și aceste fonduri au mers, mers în mare parte statele membre, mai ales în Grecia. Uh, un uh, eurodeputat a spus că nu am uh, acordat ajutor Greciei, dar s-a acordat, cred, 180 de milioane Greciei uh, în 2015 și 2016. Nu am cifrele cele mai recente în fața ochilor. Deci acest ajutor de urgență a fost acordat în mare parte prin AMIF. Acum, noi considerăm că trebuie să creăm acest instrument de asistență umanitară. Putem transfera imediat 100 de milioane care nu vor fi cheltuiți uh, în lunile următoare. Am prevăzut o structură bugetară care va permite uh, transferuri rapide, foarte rapide între diferitele fonduri dacă e nevoie și dacă e nevoie să consolidăm aceste fonduri, bineînțeles Comisia va face o propunere autorității bugetare uh, pentru uh, resurse suplimentare la buget. Dar deocamdată în acest, la începutul anului, suntem încă la începutul anului, nu credem că este rezonabil să cerem fonduri noi atâta timp când nu avem o imagine clară um, de câți bani e nevoie pentru diferitele fonduri. Nu știu dacă domnul Depre sau domnul Maragal a, uh, spus acest lucru. Eu cred că este un program temporar. Dacă avem nevoie de bani pentru AMIF, vom uh, cere ca bugetul să crească imediat ca să nu pierdem a, uh, deloc fonduri pentru asistență în domeniul securității și migrației. Cred că acestea au fost principalele întrebări puse, subiecte abordate. Am uitat oare ceva? Nu, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă, pentru aceste precizări. Sunt convins că vom uh, reveni la aceste subiecte, pentru că reacționăm în urgență și uh, cred că um, Ehm, vom arăta că vom fi capabili să reacționăm rapid și cred că trebuie să fim capabili să reacționăm rapid, urgent, la situații de criză. Europa nu este doar ehm, o navă de croazieră în ehm, situații calme, în ape netulburate. În situația din Grecia este urgentă și trebuie să acționăm rapid. Și eu doresc să îl felicit pe domnul raportor pentru acest proiect de raport. Pe 11 aprilie ne vom pronunța, deci peste o săptămână la Strasburg va avea loc votul și raportul va fi votat în plenară la Strasburg pe 13 aprilie. Și acum trecem la sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă. Ehm, proiectul de raport ar fi trebuit să fie prezentat de doamna Gardia Zabal, dar dânsa a avut probleme de transport din cauza atentatelor de la Zaventem. Domnul Gaier va prezenta acest raport în locul dânsei. Ja, danke schön. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe fond, această temă este desigur legată de cea tocmai discutată și anume această întrebare Cum putem transforma Frontex într-o instituție care să-și asume mai multe responsabilități la frontierele externe ale Uniunii Europene? Comisia competentă pe fond uh, când vine forma de tratarea uh, refugiaților și baza uh, frontierelor sunt colegii de la Comisia Libe, însă fiind vorba de cheltuirea anumitor uh, fonduri. Este evident că și comisia noastră a redactat un aviz pregătit de colega noastră Guardia Zabal, Gardia Zabal și amendamentele depuse de colega noastră Um, urmează să fie adoptată pe 24 și 25 uh, aprilie. Termenul de depunere a amendamentelor este în această seară la ora 18. Nu, nu ne dorim să transformăm uh, Frontex într-o agenție de pază a frontierelor care să își asume toate responsabilitățile care revin statelor membre. Din potrivă, Frontex ar trebui să-și asume un rol mai puternic de coordonare a activităților acolo unde la frontierele externe există o situație mai delicată pentru Uniunea Europeană. Pentru acest lucru ar trebui să fie create echipe comune de, um, de personal care să coordoneze activitățile autorităților naționale, angajați care pot, care pot fi puși apoi la dispoziție foarte rapid pe lângă material, așa cum se spune în, în raport și mă gândesc că este vorba de aeronave și așa mai departe. Deci, este vorba de un pas care va mări agenția Frontex o mărire care are un impact uh, bugetar. După, după cum v-am spus, uh, doamna Gardeaza, Gardeazabal a depus 11 uh, amendamente la propunerea inițială făcută de Comisia Europeană. Este vorba de ofițerii de legătură care ar trebui să existe în statele terțe și care ar trebui să uh, se regăsească în uh, instituțiile, în organizațiile Uniunii Europene existente deja în statele respective, în delegațiile Uniunii Europene și așa mai departe, ar trebui să se găsească un loc și pentru ofițerul de legătură Frontex și um, știm foarte bine că această agenție Frontex până acum nu a reușit să ajungă la un acord cu țara gazdă, cu Polonia și că ar trebui să se găsească în cele din urmă o soluție la această, o, la, la, această problemă. Uh, pentru că există probleme concrete de, de rezolvat. Copiii angajaților Frontex din uh, uh, Varșovia trebuie să meargă și ei la școală, deci cred că este momentul și acum să exercităm presiuni pentru a atrage atenția guvernului din Polonia că a durat prea mult timp fără să rezolve această problemă a sediului uh, și statutului sediului Frontex din uh, Varșovia și um, ar trebui ca noi, membrii uh, Comisiei de Buget, să ne, pre- să ne preocupăm uh, și în legătură cu numirea uh, directorului general al agenției Frontex, o numire care în acest uh, moment are un caracter uh, nu doar politic. De ce? Pentru că sarcinile directorului general Frontex uh, capătă un uh, caracter tot mai puternic uh, operațional. Nu se poate face o comparație între, între directorul între directorul agenției care se ocupă de substanțele chimice din Uniunea Europeană și sarcinile directorului, directorului Frontex, care uh, este confruntat cu cazuri de posibile încălcări a drepturilor omului, de respectarea tuturor, uh, tuturor uh, normelor care trebuie respectate de angajanții Frontex și trebuie să recurgă la măsuri administrative eventual și atunci Parlamentul European trebuie să aibă un uh, cuvânt de spus uh, când vine vorba de numirea, de alegerea uh, directorului agenției uh, Frontex, care nu trebuie să fie o persoană numită în mod exclusiv de uh, cele 28 de, de, de reprezentanțe celor 28 de state membre prin o procedură care nu este uh, prea transparentă. Și un uh, alt punct important pentru mine, doamna Gardia Zaval propune crearea mai multor uh, linii uh, bugetare care să reflecte noile responsabilități care uh, au fost acordate Frontex. Uh, pentru a putea înțelege și noi uh, mai bine uh, care sunt uh, fondurile puse la, dis- la dispoziția Frontex pentru diferitele sarcini de care trebuie să se achite. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare a raportului pregătit cu multă atenție de doamna Gărdia Zabal, pentru care o felicităm. Cine dorește să ia cuvântul în legătură cu acest raport? Domnul Dupre. Da, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc colegului Gaier pentru responsabilitatea pe care și-a asumat-o de a prezenta un document uh, de 82 de articole. Deci nu e puțin lucru într-un domeniu strategic, pentru că e vorba de consolidarea consolidarea coordonării și controlului la frontierele externe ale Uniunii Europene. Am citit amendamentele doamnei Gărbia Zaval și sunt de acord cu majoritatea, chiar dacă Cred că e nevoie și de alte amendamente, uh, pentru că acest text introduce multe modificări și clarifică anumite lucruri în legătură cu responsabilitatea agenției, în legătură cu punerea la dispoziție a um, trupelor de sprijin din partea statelor membre și, și clarifică chiar responsabilitățile precise în domeniul responsabilității civile, de exemplu. Aș dori uh, să prezint o idee generală. Vorbim aici despre o um, agenție europeană, un corp european de pază de frontieră și de coastă. Este o situație tipică de ambiguitate. Um, tipică atunci când vine vorba de uh, controlul frontierelor externe. Citesc articolul 3, aliniatul 1. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și autoritățile naționale de statelor membre care se ocupă de gestionarea frontierelor, inclusiv de pauza de frontieră și așa mai departe. Deci dăm impresia că există un corp european de pază de frontieră și de coastă, dar de fapt nu există. Există o logică europeană de coordonare și responsabilitatea națională. La fel, articolul 5 se vorbește despre Corpul European pentru Pază de Frontieră și de Coastă, care pune în aplicare gestiunea europeană integrată a frontierelor ca responsabilitate partajată a agenției europene și autorităților naționale. Ce mă deranjează pe mine în limbajul european este că spunem pe de o parte, spunem că Europa este responsabilă pentru un lucru pentru care nu deține întreagă responsabilitate. În acest caz, posibilitatea de a interveni a dispozitivului european este mai largă, pentru că, dacă citiți cu atenție textul, există momente în care, la propunerea Comisiei și dacă autoritățile naționale nu și-au făcut treaba, agenția Frontex este autorizată să se substituie autorităților naționale care nu și-au îndeplinit obligațiile dar este un dispozitiv european care intervine doar atunci când agențiile, când autoritățile naționale nu au făcut ce aveau de făcut. Deci nu se referă la întregul dispozitiv și mă deranjează că punem eticheta europeană asupra unui uh, mecanism pe care autoritățile europene nu-l controlează în totalitate. Și, și asta nu poate decât uh, să uh, facă să crească scepticismul unora. Iată, există un corp european de presă de frontiere și de coastă și frontierele noastre comune uh, sunt atât de permeabile. Iată ce mă deranjează. Este un text de referință pentru a intra în dezbateri. Problema este diferența între dezbateri și realitate. Ca și atunci când discutăm despre PNR Uh, vor exista 28 de PNR-uri, dar nu va exista un PNR european. Dar sunt pentru acest dispozitiv, domnule președinte, da, dar va costa 280 de milioane pe an. Statele Unite investesc 38 de miliarde în controlul frontierelor lor. Domnul Maragal. Domnule președinte, sunt de acord cu cele spuse de domnul Depre. poate acum am putea să ne gândim încă o dată să invităm Frontexul aici într-o zi ca să ne explice ce face, cum va organiza lucrurile, cum va folosi resursele, cum se va organiza, în ce măsură există o responsabilitate europeană sau nu. Nu cred că ar fi superflu nici să ne gândim ca într-o zi dacă președinția consideră necesar să invităm, deci, un reprezentant al Frontexului ca să ne clarifice lucrurile, să înțelegem și noi mai bine rolul acestei agenții Frontex, care a definit acum o verigă esențială a politicii europene. Este o agenție de control la frontiere sau o agenție pur și simplu de refoulement colectiv, deci de respingere în masă. Până acum a fost o agenție care a ținut statistici în legătură cu um, trecerea ilegală a frontierelor noastre externe. Mult mai mult nu a făcut, spune domnul președinte. Dar lucrurile, ca și în cazul Frontexului, merg bine că nu se întâmplă nimic. Șefii de state și de guverne au uh, obținut profituri de pe urma suprimării frontierelor interne, dar nu au investit în controlul frontierelor externe. Conform acordurilor de la Dublin, statul, eh, statul membru responsabil este cel în care pune pentru prima dată piciorul migrantul. Câtă ipocrizie! Cerem turcilor să facă ce nu reușim să facem noi. Frontiera se blochează și mă tem că din nou vor sosi fluxurile de refugiați prin Lampedusa, prin Italia. Dar asta e altceva. Bun. Încheiem dezbaterea în legătură cu raportul doamnei Gabia Zaval pe care ne-a prezentat domnul Gaier, căruia îi mulțumesc. Amintesc că amendamentele trebuie depuse până mâine, 5 aprilie, la ora 18. Raportul va fi votat în comisie pe 25 sau 26 aprilie și Votul pe fond în Comisia Libe va avea loc în luna mai și în plenară votul va avea loc cândva după luna mai. Și acum trecem la voturi. Vă rog să introduceți cardurile de vot în consolele dumneavoastră ca să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 Am 16 voturi registrate, lipsesc 4. Nu douăzeci și unu. Bun, s-a închis votul. Primul raport se referă la fondul de ajustare la globalizare. Este cazul Volvo Trucks din Elveția, spune domnul președinte, dar e vorba de Suedia. Raportorul este domnul Negrescu. Amendamentul 3. Cine este pentru amendamentul 3? Cu un amendament oral, atenție, al raportorului. Vous avez pris connaissance de l'amendement oral Cunoașteți amendamentul oral? Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5 cu un amendament oral din partea raportorului. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica acest vot. Să deschid votul electronic. S-a închis votul se adoptă cu 13 la 8. Deci, um, acesta a fost amendamentul 6. 7. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri.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 se adoptă. Și acum votăm întregul text astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi la 4. Și acum trecem la un alt vot. E vorba de raportul colegului Novakov în legătură cu fondul de ajustare la globalizare pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei. Amendamentul 1. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Verificăm uh, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 11 voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă? Prefer să verificăm. Vot prin apel nominal. Amendamentul 5. S-a închis votul. Se adoptă. 11 pentru, 9 voturi împotrivă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 10 pentru, acoperite amendamentul 9, deci e inutil. Amendamentul 11, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 11 pentru, 9 voturi împotrivă și o abținere. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, verificăm mai bine prin apel nominal, verificăm deci amendamentul 14, s-a închis votul. 11 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Votăm acum textul, astfel modificat, vot uh, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Acum trecem la controlul registrului și componența grupului de experți ai Comisiei. Raportoarea noastră, doamna Triple, a dorit ca acest vot să fie amânat. Raportorul nostru general ne propune transferul și dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Transferul vizează raportul care a fost uh, adoptat E vorba de uh, o cerere de transfer numărul 2. E vorba pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. E un raport pe care tocmai l-am votat. Pentru uh, beneficiarii din Suedia, persoanele disponibilizate în uh, industria automobilelor. E vorba de 793 de, voturi, de milioane de euro și apoi asistența tehnică pentru FEM. Era vorba de 385 de uh, mii de euro. Mulțumesc, domnule raportor general. Știți că e nevoie de vot prin apel nominal. Doriți să votăm în uh, bloc cele două transfer transferuri, dacă nu există obiecții atunci așa procedăm. Deci, încă o dată, votăm prin apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Aceste transferuri sunt aprobate cu 12 voturi pentru și 4 împotrivă. Nu mai există alte chestiuni pe ordinea de zi. La punctul chestiuni diverse dorește cineva cuvântul? Nimeni? Mulțumesc foarte mult pentru participare. Următoarea reuniune va avea loc în 11 aprilie la Strasburg uh, după masa. Încheiem ședința.